dragi colegi, reluăm sesiunea și vă rog să luați loc cu toții. Avem rezultatul votului pentru alegerea vicepreședinților. șapte sute două voturi voturi în alb sau nule 41, voturi exprimate 661, majoritatea absolută necesară 331. Candidații, candidații care au obținut candidații au obținut următoarele voturi. McGuinness 618 voturi, aleasă. domnul Pedro Sidro Peleira 556. Ales. Viland 516 voturi. Ales. Barley 516 voturi aleasă. Caras, 477 de voturi ales. Copați, 461 de voturi aleasă. Clara Dobrev. 402 voturi aleasă. Onorevo Ceranzova, 395 de voturi aleasă. Ber, 363 de voturi ales iar Roca 349 de voturi aleasă. Hautala 336 de voturi aleasă. Aceștia sunt candidații care au reușit să obțină majoritatea absolută. Au obținut voturi. Papa Dimulis, 303 voturi. Colaia 237 voturi. Krasnodevski 169 de voturi. Castaldo, 143 de voturi. Utazari, 135 de voturi. Bizotto, 130 de voturi. Acești colegi nu au fost aleși pe posturile de vicepreședinte. Evident, vreau să-i felicit pe colegi, pe colegii care au fost aleși Pentru alegerea, în alegerile din biroul Parlamentului mai sunt încă trei locuri ce trebuie să fie atribuite. Prin urmare, va fi nevoie să trecem la o a doua rundă de vot. Dacă nu există comentarii din sală, considerăm valabile în continuare candidaturile de la prima rundă de vot. Există observații? Candidaturile din primul scrutin sunt rămân valabile. Al doilea vot începe la orele 18.30, timpul necesar pentru imprimarea listelor și ne revedem în sală la 18.30 pentru reluarea votului. Până atunci suspendăm ședința.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 Trebuie să începem a doua rundă de vot pentru a-i alege pe cei trei vicepreședinți. Președintele Zani a cerut cuvântul. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă informez că grupul Identitate și Democrație a decis să excludă una dintre candidaturi, colega Utazari deci o păstrăm doar pe cea a domnului Bizotto. Mulțumesc, am luat notă și acum trebuie să reimprimăm listele de vot și per fare questa operazione și În acest sens, va trebui să ne revedem la ora 7 aici, în aulă, pentru a relua voturi. Mulțumesc pentru înțelegere!